So, dear Stimați colegi, vă rog să luați loc. <laughs> so, ich bitte alle Kollegen, ihre Plätze einzunehmen. Please take. Îi rog pe toți colegii să ia loc. Doresc să îi spun bun venit oaspetei nostru. Iolainen dorește să intervină, te rog eu. Da, și eu o salut pe doamna comisar, dar, domnule președinte, trebuie să vorbim despre delegația Comisiei pentru Rio plus 20, să facem acest lucru acum sau după ce uh, o auzim pe doamna comisar? Pentru mine este indiferent. Și eu vreau să-l susțin pe colegul Leinen dar eu aș fi de părere că ar trebui să facem acum acest lucru, pentru că și Comisia va fi parte a acestei situații și cu tot respectul pentru doamna comisar, cred că ar trebui să dezbatem acest subiect acum. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu susțin solicitarea lui Iolainen să uh, discutăm de pe acum pentru a ști care este motivul acestei decizii și care vor fi consecințele. Va trebui să tragem concluzia că Parlamentul European nu își are locul în cadrul negocierilor privind viitoarea întâlnire la nivel înalt privind situația planetei, care este semnalul pe care trebuie să-l desprindem din decizia care s-a luat. Dacă se dorește, putem discuta imediat despre asta, pot să vă explic. Am avut uh, astăzi, înainte de masă, ședința coordonatorilor și conferința Rio Plus 20 este importantă. Noi, uh, ca membri ai Parlamentului, chiar am discutat, iar uh, Gerbrandi a fost raportorul nostru, am avut o discuție și cu parlamentele naționale I-am invitat pe reprezentanți aici la Bruxelles și au participat în număr mare. Toate părțile mi-au dat asigurări că Parlamentul European ă, va fi respectat corespunzător, pentru că noi suntem legiuitorul va trebui după aceea și să transpunem în practică eventualele decizii și de aceea uh, este foarte important ca uh, o delegație din partea noastră să participe la Rio. Astăzi dimineață am explicat coordonatorilor care a fost derularea activității în săptămâna aceasta și care este bugetul nostru pentru că avem un buget fix. Iar prețurile la hotel au crescut de 10 ori. Era vorba de 10.000 de euro și acum costul ar fi de peste 100.000 de euro. Deci ar fi o cheltuială de 20.000 de euro pentru fiecare membru al delegației. Ar fi trebuit să facem rezervările la hotel, care mereu au fost schimbate din partea organizatorilor. Ar fi trebuit să rezervăm mai multe nopți decât uh, am fi folosit de fapt. Deci ar fi trebuit să închiriem niște camere care ar fi stat goale cel mai mult timp. Deci, la ultima conferință COP de altfel am spus că pentru 10, 10 de mii de euro noi a trebuit să închiriem un spațiu de conferință într-un beci în care a trebuit să îi întâmpinăm pe oaspeții noștri. Deci din punct de vedere organizatoric a fost imposibil să primim un spațiu adecvat. A fost uh, imposibil să invităm alți parlamentari să ne întâlnim cu reprezentanții ai ONG-urilor. Și până la urmă uh, mi s-au oferit patru posibilități. Prima posibilitate, să nu plecăm deloc, să nu uh, călătorim deloc înspre Rio. Și am spus și a fost și părerea altor coordonatori, deci unii au spus să nu plecăm deloc la Rio. Cealaltă posibilitate ar fi fost să supra uh, solicităm bugetul de zece ori ar fi trebuit să primim o aprobare din partea conferinței președinților, dar organizatorii ne-au stabilit și un termen limită, care este 5 mai. Și până atunci ar fi trebuit să fie plătite toate hotelurile. Noi nu am mai fi putut să așteptăm o hotărâre a conferinței președinților, pentru că a depăși bugetul de zece ori ă, era imposibil. Majoritatea ă, grupului din această instituție a spus totuși că nu, nu ne putem permite să lipsim și s a făcut o propunere care a fost susținută de către patru grupuri politice și anume că Parlamentul să fie prezent cel puțin cu raportorul său la Rio pentru a reprezenta Parlamentul uh, și pentru a putea să uh, prezentăm ceea ce uh, conține raportul nostru. Și s-a luat hotărârea ca raportorul să fie cel care uh, să plece la Rio, colegul Gerbrandi, și că el va fi cel care să conducă această delegaie eh, delegație formată dintr-o singură persoană. Eu găsesc că este foarte eh, neplăcut din partea organizatorilor. Deci, eh, problema este la Rio. Sigur că dacă lumea întreagă vrea să vină la Rio, poți să te gândești cum să întâmpini lumea întreagă, cum să-ți întâmpini oaspeții. Dar noi am avea o problemă imensă. Noi știm exact care sunt datele în, care se analizează în Comisia de Control Bugetar. Dacă vedem care sunt uh, lista top 10 al delegațiilor, noi am fi intrat în top 5, nu în top 10 pentru că totul ar fi costat 200 de mii de euro și în cazul acesta coordonatorii astăzi dimineață după o dezbatere foarte însuflețită și știu că mulți colegi suferă că nu vor putea participa pentru că foarte multe depind de această întâlnire la nivel înalt. Deci am dezbătut în toate felurile, am discutat toate posibilitățile și în cele din urmă am căzut de acord că uh, e bine să l trimitem pe colegul Gerbrandi, care este și vicepreședinte al comisiei noastre și care a fost și raportor și care va pleca la Rio pentru a discuta despre eficiența în utilizarea resurselor și biodiversitate. Deci, oricât am discutat aici, costurile au explodat. Dacă membrii comisiei au totuși o altă părere, putem face acest lucru. Bun, uh, Vitorio Prodi, te rog. Da, eu, uh, ce să spun, nu înțeleg de ce am ajuns în această situație. pentru că era vorba despre un proiect de rezoluție și mai mulți ne-am implicat, Karl-Heinz Florenz, Corin Lepage, eu și alții. Și uh, doamna Liotar. Deci, trebuie să uh, avem în vedere acest lucru, dar eu cred că în cazul acesta mai bine protestăm vizavi de guvernul brazilian de ce acceptă o asemenea atitudine față de noi. Eu sunt de părere că ori plecăm toți, ori să nu plece nimeni. Bun, următoarea luare de cuvânt, Iolainen, și după aceea Chris Davis, Judith Merkis și Calans Florence. Eu te rog. Da, domnule președinte, sunt absolut de acord că nu trebuie să risipim banii și că uh, Uh, oricum nu uh, trebuie să cheltuim bani în acest volum, mai ales pentru camere pe care nu le vom ocupa. Dacă este un fel de șantaj din partea unui cartel uh, al hotelierilor din Rio, trebuie să spunem acest lucru lumii întregi. Și atunci, și eu sunt de părere să dăm acest semnal, să spunem în aceste condiții Parlamentul European nu va participa. Soluția alternativă ar fi și cred că a spus-o și Vittorio, să trimitem doar o delegație mică a sponsorilor acestei rezoluții, a celor care au colaborat. În ce privește hotelurile, nu știu cum se va discuta Comitetul Regiunilor, cum fac alții, pentru că sunt unii care trimit 300 de oameni pentru 3 zile la Rio, deci mie mi se pare că lucrurile put până la cer. Cineva cred că are interesul să nu plecăm acolo. Nu pot să înțeleg de ce pentru 5 zile uh, nu putem primi 15 camere și în același timp uh, se găsesc alte soluții. Eu cred că dacă m-aș așeza la calculator, aș găsi 15 camere pentru 5 zile. Următorul pe listă, Chris Davis. Foarte pe scurt, domnule președinte, susțin punctul de vedere când spuneți că ce se întâmplă este inacceptabil. Dar să trimitem un reprezentant sau nici unul, aceasta este problema. Eu cred că Uh, reprezentantul ar fi un membru al grupului meu. Eu cred că Parlamentul trebuie să trimită un reprezentant. Este un membru al PPE, este grupul cel mai larg din Parlamentul European. Uh, eu aș vrea ca domnul Gebrandi să se consideră un reprezentant al PPE. Eu uh, cred că, mă rog, și protestul își are semnificația sa. Mulțumesc, Chris David. Judith Merkis. Înainte de toate, regret faptul că misiunea Parlamentului European a fost anulată, deși vreau să spun că este scandalos modul în care hotelierii din Rio încearcă să se îmbogățească din această întâlnire la nivel înalt. Este o chestiune despre mediu, despre uh, dreptate în materie de mediu, despre eradicarea sărăciei. Eu cred că Brazilia știe cum să res- folosească resursele și cred că acesta este obiectivul reuniunii. Oricum, uh, sunt uh, de părerea colegilor mei că ori plecăm toți, ori să nu plece nimeni. Dar atunci sunt de acord cu Chris Davis Parlamentul ar trebui să fie reprezentat totuși. Dar avem doi reprezentanți, de fapt. Unul este reprezentantul președintelui și unul este reprezentantul acestei comisii. În într-o perioadă de austeritate, eh, nu știu dacă eh, trebuie să plătim o asemenea sumă. Trebuie să vă corectez. Nu vor pleca două persoane. Vicepreședinta reprezentant al lui Martin Schulz a renunțat și ea, deci Ani Podimata nu pleacă la Rio. Deci nici conducerea Parlamentului European nu participă. Iar în ce privește Comitetul Regiunilor, pleacă trei persoane, Comisia Socială, reprezentanții ei, um, um, încă nu știu în ce hotel vor uh, locui, dar în orice caz vă spun uh, cu onestitate, nu este un hotel normal, ci este o mică pensiune. Bun, deci uh, iar ceea ce au spus Judith Merkis, Vittorio Prodi și alții, deci fie să nu participăm deloc, fie cu o singură persoană, acestea sunt acum formulele. Tocmai această opinie se cristalizează. Pe lista mea se mai află colega Belie și după aceea Richard Zeber și în final galanz Florenz. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Împărtășesc observațiile care au fost făcute în ce privește costurile și înțeleg uh, rațiunea pentru care Parlamentul European ajuns în situația. Dar în ce privește reprezentativitatea, dumneavoastră vorbiți despre această rezoluție și de raportorul nostru, dar suntem mai mulți raportori pentru rezoluție și pentru poziția Parlamentului European, inclusiv pentru Rio Plus 1. Deci, suntem mai mulți cei care am făcut propunerea acestei rezoluții în aprilie 2011 încă. Am fost mulți și în numele grupului nostru am avansat o serie de amendamente și poziție. Deci, eu cred că trebuie să fie prezentată și poziția ecologiștilor. Sunt foarte multe elemente pe care, care sunt apropiate de sufletul meu și Uh, care ar trebui să fie împărtășite în numele Parlamentului European. Iar în ce privește legitimitatea uh, raportorului, sigur că asta implică o problemă. Și domnul Prodi a spus, este o problemă de reprezentativitate, uh, pentru că Parlamentul European, de fapt, se caracterizează prin diversitate și ar fi trebuit să se oglindească acest lucru și la întâlnirea la nivel înalt de la Rio. Și mi se pare uh, problematic ca Parlamentul nu va fi reprezentat corespunzător pentru a susține această rezoluție, iar în schimburile pe care, de opinii pe care le-am avut, inclusiv cu Brazilia și cu alte state, propunerea care a fost făcută Rezoluția Parlamentului European reprezintă poziția cea mai ambițioasă din punctele de vedere care au fost exprimate. Ar trebui să demonstrăm că avem o capacitate prin uh, numărul celor care s-au implicat să demonstrăm acest lucru la uh, această reuniune la nivel înalt. Dumneavoastră uh, spuneți că vor fi patru sau cinci comisari la reuniunea de la Rio. Noi am votat rezoluția noastră în noiembrie 2011. Majoritatea delegațiilor naționale încă din 2011 și-au rezervat camerele la hotel. Cum se poate ca acum, cu o lună înainte de această reuniune la nivel înalt, Parlamentul European să nu fi luat măsurile necesare pentru a-și rezerva locurile la hotel, conform uh, reprezentativității pe care o decise. Deci pentru comisar este posibil ca în, să participe și să reprezinte Uniunea Europeană la reuniunea la nivel înalt de la Rio corespunzător nu se uh, găsesc uh, mijloacele necesare um, pentru ca și Parlamentul European să fie reprezentat corect uh, așa cum uh, ne-am implicat de fapt în uh, elaborarea acestei rezoluții, pentru că uh, de fapt sunt mai mulți cosemnatari ai acestei rezoluții. Mulțumesc foarte mult, doamna Eu înțeleg foarte bine supărarea dumneavoastră. Eu deja de o săptămână sunt foarte supărat, de altfel și Comisia este confruntată cu exact același tip de probleme. Nu fiindcă nu s-a străduit nimeni să facă rezerve camerele, ci de fapt condițiile de rezervare au fost schimbate aproape de la la o zi la alta. Deci, sigur că, uh, de fapt, nu trebuie să te comporți așa cu oaspeții tăi. Deci, înțeleg furia dumneavoastră, supărarea dumneavoastră, pentru că și eu m-am supărat foarte tare. Dar, spun încă o dată, prețurile au uh, crescut de 10 ori. Și trebuie să spun că va trebui să plătim 600 de euro pentru o noapte într-un hotel în uh, spații uh, în plus pentru spații pe care nici nu le vom ocupa. Uh, Vittorio Prodi a spus, poate că ar trebui ca protestul nostru să fie unul foarte consecvent, dar mai am doi vorbitori pe listă, Richard Seiba. Mulțumesc, domnule președinte. Pe ordinea mea de zi este scris de la 15 la 16.30, schimb de opinii cu Connie Hedegaard. O văd pe Connie Hedegaard la uh, prezidiu și nu am fost anunțat că s-ar schimba vreo, că s-ar fi schimbat ordinea de zi, deci vă rog să discut, să facem asta. Uh, și din respect pentru doamna comisar. Uh, dați-mi voie numai să spun că am discutat mult timp astăzi la coordonator, eu susțin poziția, uh, decizia luată la coordonatori. Trebuie să transmitem un mesaj clar, având în vedere circumstanțele și cine nu înțelege asta, ne înțelegem ce înțelege. O poză a unui coleg la Copacabana și putem închide taraba. Este colegii de la Parlament nu au avut o sală de ședință puteți uh, justifica o cameră de hotel cu 600 de euro pentru, pe noapte, pe, inclusiv pentru nopți neocupate, fără o, cameră de o sală de conferință și așa mai departe. Domnul Gerbrandi a fost raportor. Am înțeles că există mai mulți colegi care au sprijinit această rezoluție. Și în acest sens am putea să uh, modificăm și să spunem că ori merg toți cei cinci, mergem uh, conform sistemului DON și apoi ar trebui să meargă Carl uh, heinz Florenz. Aici sunt deschis, dar cred că asta este cifra maximă pe care o putem justifica. Vă spun deschis, din punctul meu de vedere nu există altă uh, poziție, altă decizie, aș fi împotriva oricărei alte, Domnule președinte, dumneavoastră ați acționat uh, în mod adecvat. Noi trebuie să ne uh, respectăm responsabilitatea ca reprezentanți ai uh, cetățenilor. condițiile s-au schimbat. Ani Podimata, vicepreședintea Parlamentului, și-a asumat aceste schimbări și nu se va mai duce la Rio. carl heinz Florenci, apoi încheiem acest subiect pentru că um, trebuie, avem de dezbătut cu doamna comisar. Să-mi spuneți că nu sunt foarte prietenos, uh, n-aș, nu mi se pare um, just, pentru că dacă avem probleme trebuie să le discutăm. Mă bucur oricum că doamna comisar este aici să vadă că nu înghițim orice dacă eu aș fi fost acolo azi dimineață, rezultatul nu ar fi fost în mod semnificativ diferit. M-aș fi concentrat probabil Uh, nu, nu m-aș fi concentrat asupra unui raportar, probabil că n-aș fi trimis pe nimeni. Pentru mine altceva este important. Aici, de 2-3 ani, în acest for, există o mișcare de a fi împotriva acestor delegații. Le-am văzut la Durban, am văzut acest lucru la Durban, la Cancun, am văzut asta și la Copenhaga. A existat întotdeauna așa un fel de nuanță negativă. Și la asta ar fi trebuit să reacționăm, domnule președinte. Suntem lipsiți de sistem. Noi facem asta în uh, delegația referi, uh, în, în Statele Unite. Am, uh, am eliminat, uh, nu mai luăm interpreți, nu mai luăm supleanți, uh, numai ca să iasă cifrele. Și nu am reacționat uh, la asta. Ar fi trebuit să reacționăm mult mai repede. Și ar fi trebuit să ne, adreptăm, să ne adresăm și comisiei. Trebuie să vă explicăm cum funcționează lucrurile. Suntem aici de 20 de ani. Trebuie să devenim adulți. Trebuie, în sfârșit, să dorim să câștigăm în aceste puncte și cei care se ocupă ca aceste uh, delegații să aibă loc sau nu, nu au interes să câștige. De 20 de ani de zile uh, n-am făcut nimic. Comisia a luat hârtiile noastre și le-a aruncat la gunoi. Dacă, dacă în ziua în care vom fi luptat zilnic pentru drepturile noastre, le vom avea. Și atunci vom putea participa și la conferințe uh, internaționale. Pentru că și în ziua respectivă vom avea și competențe și vom putea să mergem în circumscripția noastră să ne justificăm față de uh, electoratul nostru. Avem delegații mult mai mici, nu mai avem interpreți, nu mai avem voie cu asistenții, nu mai avem voie să luăm atât de mult personal cu noi. Dragă Richard, am fost la fiecare conferință. Dacă vrei să te, să fii prezent uh, în mod decent, trebuie să poți să și mergi să bei o bere. Nu poți să mergi tot timpul cu mâinile sus. Eu nu pot decât să vă încurajez să luptați și să vă asigurați că data viitoare putem merge la o uh, conferință fără să trebuiască să ne bazăm pe o altă instituție. Și dacă ar, dacă ar fi, eu m-aș duce la agenția noastră de uh, voiaj și aș face mare scandal. Mulțumesc, Utah Hawk, și am să vă rog să încheiem această dezbatere. Numai pe scurt, nu, nu vrem să mă refer la Rio și la problemele care au apărut. Vrem numai să sprijin ceea ce spunea Carl Hans Florenz, că atmosfera în acest parlament este din ce în ce mai mult de a limita drepturile parlamentarilor atâta timp cât sunt uh, în legătură cu bani. Și da, există această atmosferă și am să-i rog pe toți, toți cei care sunteți astăzi în sală, să își mobilizeze grupurile politice și să vadă ce fel de poziție are poziția de control, uh, ce fel de poziție are uh, uh, Comisia de Control Bugetar, care în fiecare an face scandal și se mai și bucură de majoritate. Cred că aici trebuie ca toate grupurile să fie conștientizate, grupurile politice, pentru că dacă nu, vom fi mari dificultăți. Dacă nu, în viitor vom avea buget uh, zero la Parlament și asta nu va fi suficient și dacă se poate va trebui să scoatem și bani din buzunar. Deci, simt, atâta vreau să vă spun, vă rog, uitați-vă ce se face de fiecare dată în Comisia de Control Bugetar. Eu nu sunt membru acolo. Poate unii dintre voi vor spune, da, poate să vorbească pentru că nu e membru, dar cu efectele avem de-a face cu toții în fiecare zi. Mulțumesc, Iuta Haug, Criton. Dacă se poate, pe scurt. Da, pe scurt. Am fost de câteva ori în astfel de uh, delegații, de două ori am plătit, uh, am fost în trei astfel de delegații, de două ori am plătit din banii mei, odată am făcut parte din delegația oficială. Cred că este foarte important ca Parlamentul să fie prezent, este foarte important ca Parlamentul să, contri- să contribuie. Nu e vorba de vacanță. Uh, jucă, Parlamentul joacă un rol important în uh, procesul de luare a deciziilor în Uniunea Europeană și cred că ar trebui să avem o delegație. Nu-l văd pe domnul Gerbrandi, nu știu dacă uh, va fi trimisă o persoană sau cinci persoane, însă delegațiile Parlamentului trebuie să fie uh, organizate din timp, când uh, biletele de avion sunt mai ieftine, camerele de hotel sunt mai ieftine. Însă Parlamentul trebuie să fie uh, prezent, pentru că altfel discuțiile, dezbaterile vor fi uh, mai puțin bogate, negocierile, vom fi mai puțin conectați la ce se întâmplă în negocieri și rezultatul pentru Uniunea Europeană va fi mai slab. Mulțumesc, Criton. Cu aceasta cred că am discutat uh, ce, care sunt pozițiile voastre. Am înțeles ce a spus domnul Karl-Heinz Florenz, că avem o problemă sistemică aici și nu pot decât să vă spun că, în calitate de președinte de comisie, împreună cu domnul Șefcovici um, sau prin uh, conferința președinților de comisie, voi începe, voi porni o inițiativă. După tratatul de la Lisabona avem competențe în mai mult, în 160 de domenii în plus. Avem competențe, uh, după cum spuneam, în multe domenii, iar faptul că ni se restrâng mijloacele în mod sistemic E bine, coordonatorii au luat o decizie și rămâne o decizie, nu pot să o anulez, însă am preluat criticile dumneavoastră și pot să vă spun că se va dezbate acest lucru. Eu am propus mai multe opțiuni și să meargă opt persoane. Am propus coordonatorilor mai multe opțiuni, uh, majoritatea a votat, a ales posibilitatea de a trimite o singură persoană, însă pot să vă promit că voi uh, lua o inițiativă pentru a Uh, pune lucrurile la punct, să nu rămânem tot timpul uh, la întâmplare uh, și să nu depindă de criterii aleatorii cine merge unde și să nu ne bazăm uh, pe voință a parțial comisiei, parțial a uh, hotelierilor de la fața locului. Cu aceasta închid acest punct de pe ordinea de zi și îl deschid pe următorul schimbul de opinii cu Connie Hedegaard. Bun venit, dragă Connie! Uh, era necesară această discuție pentru că se referă la munca noastră de zi cu zi, însă Îmi spuneți să, o las pe, să vorbească pe doamna comisar? Vreau numai să ajut, spune domnul Carhans Florent. Dar nu este clar dacă merge o persoană sau nimeni. Dacă lăsați deschis această întrebare, și puteți să faceți asta, avem o problemă. Eu aș spune să nu trimitem pe nimeni. Nu pot decât să apăr ceea ce coordonatorii au decis în această dimineață. Iar aceștia, în această dimineață, cu majoritate din partea tuturor grupurilor mari, au decis să fie trimisă o singură persoană. Acest lucru v-a fost comunicat ca atare, aș, acest lucru a fost inclus și în scrisorile către toate uh, uh instituțiile, inclusiv uh, prezidiului. Deci nu pot decât să vă spun ce au decis coordonatorii. Altfel, ar trebui să reorganizăm o reuniune a coordonatorilor, dar până acum dezbaterea este în această situație. Iar acum chiar doresc să trec la punctul 23 de pe ordine de zi, Iolainen, trebuie să știți că acest punct nu este pe ordinea de zi. Linda. Problema azi dimineață a fost că am primit vestea și a trebuit să decidem în rapid. Eu cred că acum ar trebui să ascultăm pe doamna comisar. Coordonatorii i-au ascultat pe colegi, Uh, vom discuta cu colegii noștri din grup, vă vom comunica și veți vedea ce își doresc grupurile, o persoană sau nimeni. Și vom lua această decizie până la ora 17 astăzi. Putem face un sondaj, însă, în această dimineață, eu am, prim, am avut o decizie a coordonatorilor uh, și am urmat-o. Am, uh, dacă doriți, putem să lăsăm deschis acest subiect, dar decizia a fost luată. S-a spus că am aș dori să vă spun că nici prezidiul Parlamentului nu va participa, tocmai s-a luat această decizie și nu pot decât să spun, Linda, ai fost prezentă la dezbaterea azi dimineață. Putem să mai sondăm până la ora 17 cine să meargă, dar avem deja o decizie și ca să luăm alta va trebui să facem o nouă reuniune a coordonatorilor. Propun să continuăm cu ordinea de zi pentru că altfel nu vom avea timp suficient cu doamna comisar și aș dori să discutăm aceste subiecte pentru că sunt foarte importante. Așadar, îmi iau elan pentru a treia oară. Bun venit, Connie Hedegaard, în uh, Comisia pentru Mediu. Am avut multe inițiative, foaia de parcurs, Chris David cu privire la un consum scăzut de carbon, avem probleme în uh, inima politicii în domeniul climatic, și anume comercializarea certificatelor. În 2008 am creat un pachet imens, uh, un sistem de um, de comercializare a certificatelor de emisii. Ni s-a spus atunci că 30 de euro este suma critică pentru o tonă de carbon pentru ca sistemul să devină interesant. Acum suntem la 6, 7, 8 euro pe tonă. Săptămâna trecută a avut o reuniune și cu miniștrii de mediu. Mulțumesc anticipat lui Connie Hedegaard pentru participare domnule președinte. Vreau să particip și eu foarte scurt la discuția pe care ați avut-o, informație care poate v-ar ajuta să înțelegeți lucrurile. Mai multă lume a spus că și comisia trimite uh, mai mulți oameni. Avem și noi exact aceleași probleme, ne confruntăm cu aceleași provocări. Uh, nu se poate nici noi să ne rezervăm um, hotelul pentru trei nopți, dar vreau să știți că uh, delegația Braziliei și UE au ridicat această problemă. Deci discuțiile acestea se poartă deja și mai există și alte delegații care s-au plâns de același lucru. Domnule președinte, o să încerc să nu am o intervenție lungă pentru a nu transforma într-un monolog. Foarte scurt câteva cuvinte referitoare la poziția negocierile internaționale, dar scurt. Două săptămâni înainte de termenul limită, Europa a reușit să trimită Uh, săptămâna trecută foaia noastră de parcurs, ce vrem să facem și ce e obligatoriu să facem conform hotărârilor de la Durban. Probabil știți că au avut uh, loc niște discuții și săptămâna viitoare am fost foarte încântată că am reușit să ajungem la un vorum UE27 am spus 20% și sigur mai avem și oferta condițională pentru 30% uh, menționată în acest document ca semnal foarte important pe care vrem să-l transmitem partenerilor internaționali. Avem multe de făcut în domeniul internațional. Mai trebuie să ne definim poziția europeană referitoare la AUR. Cei dintre dumneavoastră știu, care au fost la Dorban, știu că pentru următoarea conferință uh, ar fi bine să rezolvăm acest lucru și încercăm acum să lucrăm cu președinția viitoare din Qatar, astfel încât până atunci să avem un plan de lucru care chiar să funcționeze și prin 2015 să avem un acord internațional. Deci am calculat invers cum ar veni, cine ce trebuie să facă înainte de 2015, care chestiuni trebuie să fie soluționate până atunci pentru a putea să finalizăm negocierile pe baza noului regim internațional până la data respectivă. În același timp, Există și o problemă de ambiție. Pe 7 și 8 mai aici, în Bruxelles, există o întâlnire. Ne-am invitat prietenii din LDC, OSCE și alte țări să participe la o discuție, la o masă rotundă în care vom discuta despre Durban și despre uh, drumul către Doha, cum uh, vom reuși să evoluăm. A doua zi se va axa pe discuții referitoare la Rio Plus 20, pentru că, uh, sigur, e foarte interesant să vedem uh, ce s-a obținut până la Durban și să vedem dacă putem colabora și cu partenerii noștri în uh, Rio în iunie. Cam asta este deci situația actuală în negocierile internaționale și dacă vreți putem intra și în alte detalii. Apoi, partea internă. Domnul președinte a menționat uh, întâlnirea informală a miniștrilor de mediu de săptămâna trecută, am discutat pentru prima oară în Consiliu uh, schema de comercializare a emisiilor și a fost foarte încurajator să vedem că toate statele membre, absolut toate, au acceptat că ETS este și trebuie să fie coloana vertebrală a politicilor de uh, climă europene. Lucru foarte uh, de lăudat. De asemenea, când am spus că sunt lucruri pe care le putem face pe termen scurt și pe care trebuie să încercăm să le facem pe termen uh, lung, m-am referit la faptul că în comisie se pot face lucru. De exemplu, revizuirea sistemului ETS pe care îl vom prezenta pentru prima dată anul viitor, în 2013. Asta era inițial. Acum această revizuire a fost prevăzută pentru anul acesta, dar uh, Uh, în foarte scurt timp, nu până la finele anului. Și prin această revizuire putem să analizăm opțiuni în ceea ce privește profilul de licitație, fiindcă multe dintre astfel de alocări trebuie să ajungă pe piață în faza inițială a următoarei perioade 2013-2020, și trebuie să vedem cât de fezabil este acest lucru, având în vedere situația de pe piață. Trebuie să avem, deci, o propunere finalizată, astfel încât să poată fi luată o decizie înainte de finele acestui an. Asta pe termen scurt. Dacă vrei să faci ceva cu prețurile scăzute la ETS, trebuie să stabilești niște obiective ridicate, să stabilești ce se va întâmpla și după 2020 lucru care a fost înțeles de către miniștri. Asta se poate face fără să încercăm să intervenim pe piață. Și apoi, în funcție de cere se va obține în negocierile privind um, directiva pentru eficiența energetică, trebuie să vedem uh, care este situația țintelor stabilite și mulțumesc Parlamentului pentru semnalul ferm pe care l-ați trimis în acest sens și pentru votul de pe 15 martie privind um, foaia de parcurs pentru emisiile scăzute de carbon. Știu că în această comisie în special ați făcut eforturi Uh, și ăsta este un lucru foarte bun uh, că ați trimis din partea tuturor grupurilor politice un semnal așa de ferm pe acest subiect. În ceea ce privește aviația, probabil că e un alt lucru relevant pentru dumneavoastră. Vă mulțumim pentru sprijinul pe care l-ați acordat. La, din nou mă refer la votul de la jumătatea lunii martie Există un dialog foarte intens cu țările cărora nu le place legislația noastră. În același timp, facem uh, mari eforturi pentru a corecta situația din prezent și să vedem dacă prin ICA putem să, ICAO putem să um, promovăm ideile noastre. După întâlnire, Rusia a spus că doresc un sistem global, noi am spus da, foarte bine, dar să vedem dacă se poate ajunge la un acord global prin ICAO. Luna trecută au hotărât că trebuie analizate patru mecanisme pe bază, bazate pe piață și în contextul ICAO vor trebui să discute în iunie în Consiliul ICAO și să prezinte opțiune până la toamnă, astfel încât să vedem dacă se va putea ajunge la un acord global, dacă există voința pentru asta sau nu. Avem, deci, două persoane din partea noastră și din partea DigiMove pentru a vedea dacă se poate ajunge la un astfel de acord. Cadrul financiar multianual acum știți că este foarte important pentru noi ideea de a avea introdus uh, politicile de climă în partea principală a bugetului, foarte important. Dacă facem acest lucru în mod echilibrat, cu eficiența energetică, infrastructură, proiecte de transport și dacă alocăm uh, banii mai bine în PAC și așa mai departe, vom obține o plus valoare mai mare și pentru contribuabili și cetățenii europeni foarte clar, știu că aveți propriile poziții în Parlament, dar este foarte clar că multe guverne preferă termenul flexibilitate înainte de orice. Ceea ce înseamnă trimiteți-ne banii că vedem noi ce facem cu ei. Și cred că este foarte important în contextul economic actual, care este unul foarte fragil, să dovedim că atunci când trimitem bani europeni, nu este o risipă ci vorbim de o plusvaloare europeană. Și doar așa pot fi generate locuri de muncă, creștere și activități de care avem nevoie în Europa, acum și pe viitor. E foarte important, deci, să putem uh, avea o mare parte din aceste elemente realizate în bugetul nostru. Comisia, la începutul acestui an, a adoptat o propunere privind LULUCF și ne-am axat pe contabilitatea uh, emisiilor de gaze cu efect de seră pe sectorul agricol și sectorul silvic. Și sigur, mai târziu putem avea metodologia pentru niște ținte mai ridicate. Dar este foarte important să înțelegem că aceste sectoare pot contribui la îndeplinirea obiectivelor noastre în ceea ce privește propunerile pe care le vom prezenta înainte de vacanța de vară, vrem să facem o propunere referitoare la regulamentul privind autovehicule și 95 de grame pentru 2020. Sperăm să putem face acest lucru destul de rapid, după care pregătim ținta, obiectivul după 2020 și revizuirea F-GAS Așa cum s-a spus în rezoluția Parlamentului, vom prezenta o propunere pentru revizuirea regulamentului privind gazele florinate în toamnă, lucru care va stimula negocierile la nivel internațional, astfel încât să se poate ajunge la eliminarea treptată a acestor gaze F. Ni s-a cerut să pregătim un regulament și pentru mm, zona maritimă și dacă nu se poate ajunge la o abordare globală, um, ne-am gândit să facem un studiu de impact pentru care ne pregătim și de asemenea pregătim o strategie de adaptare. Probabil ați observat că deja am publicat Climate Adapt, astfel încât să putem împărtăși cele mai bune practici pe climă în ceea ce privește adaptarea pentru regiuni și pentru orașe. Cam astea sunt principalele aspecte la care am vrut să mă refer, dar sigur rămâne de văzut ce se va întâmpla cu politicile um, de climă după 2020 și din perspectiva foii de parcurs pentru energie pentru 2050, foilor de parcurs sectoriale și din perspectiva directivei privind energia, eficiența energetică și sper și cred că asta nu vă miră că lucrurile nu vor fi diluate, fiindcă ar fi foarte păcat. Acolo, cu adevărat, se pot crea locuri de muncă în Europa și de asta avem nevoie acum. Thank you very much, Connie, for your... Mulțumesc foarte mult, Coni, pentru această declarație introductivă și acum, conform procedurii noastre, vor avea cuvântul întâi coordonatorii grupurilor. Richard Zeber din partea PPE. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și doamnei comisar Hidegard pentru această trecere în revistă a tematicii. Mă bucur că, mai ales în ce privește autovehiculele, urmează să primim propunerea din partea Comisiei am înțeles bine, va fi un face down, nu un face out, pentru că uh, este important inclusiv în ce privește zgura, carbonul negru. Va fi o mare uh, provocare uh, în ce privește politica pentru mediu. În al doilea rând, în legătură cu negocierile internaționale, aș întreba ce evoluții există din punct de vedere al Comisiei în raport cu partenerii noștri mari, Statele Unite și China, există o mișcare din acest punct de vedere, pentru că se pare că Statele Unite mai degrabă rămân anchilozate pe poziție uh, și uh, nu știu dacă și în China uh, lucrurile vor fi spectaculos regândite. În al treilea rând, Aș vrea să vă întreb că există o mare nervozitate la nivelul economiei că datorită Ehm, prețurilor destul de scăzute ehm, privind ehm, tranzacționarea bioxidului de carbon certificatelor, lucrurile se vor schimba sau nu până în 2020? Și ultimă întrebare. Am impresia că dinspre comisie se fac multe declarații din vârful buzelor, mai ales în privința politicii de mediu. Poate că ne spuneți și care este mentalitatea în interiorul Comisiei, pentru că mă gândesc și la poziția Comisarului pentru Industrie. Mm, nu știu dacă există vreun interes mm, deosebit vis-a-vis -vis de climă. Mulțumesc, Richard Zeber. Linda McGeven din partea grupului SCD. Mulțumesc pentru că ați avut răbdare, doamnă comisar, în comisia noastră astăzi. Știți că vă susținem în uh, diverse probleme dificile pe care le aveți inclusiv în ce privește implementarea comercializării certificatelor de emisii. Știu că există câteva țări care nu uh, susțin neapărat ETS-ul. Dar este un instrument de care dispunem acum și trebuie să trecem la acțiune, deci trebuie să facem ceva din acest punct de vedere. Uh, înainte de 2013, când vom începe licitațiile. Deci, uh, continuați pe această cale, deși există unele poziții politice destul de dificile. Și vă întreb uh, of lobbying about this and again you're not getting support from council on this issue. Nu știu uh, ce progrese ați făcut în întâlnirile um, referitoare la schimbările climatice, pentru că mulți spun că după ce miniștrii de specialitate se întâlnesc și se întorc acasă, lucrurile rămân cum au fost. Și uh, după aceea vă întreb că dincolo de 2020 eh, trebuie totuși să continue politicile noastre pentru că noi am adoptat cu patru ani în urmă pachetul pentru eh, climă, dar de fapt toate proiectele noastre merg până în anul 2020. Noi va trebui, eh, cred, să gândim și dincolo de acest reper în timp. Uh, pentru că noi în 2008 am elaborat strategia pentru 2020. Uh, deci uh, trebuie să ne urmăm calea descrisă pentru a putea atinge până la urmă și obiectivele de salvare a planetei. Deci, care sunt propunerile dumneavoastră? Mulțumesc foarte mult, Linda. În 2020 nici nu mai este uh, un an atât de îndepărtat. Chris Davis din partea grupului ALDER. Mulțumesc, domnule comisar, și mulțumesc pentru că um, ați acoperit atâtea teme în observațiile dumneavoastră. Știți că Bloomberg a publicat astăzi un nou studiu privind costurile investiției pentru a atinge până în 2020 o reducere cu 30% a emisiilor, dar asta ar costa foarte, uh, destul de puțin pentru persoană. De fapt, câteva cește cafea 17 euro de persoană. Bun. Uh, deci, uh, sigur, o cafea mai ieftină, nu neapărat de la Starbucks. Dar uh, câteva state este europene, dar și Belgia, vor plăti poate mai puțin uh, pentru a atinge un obiectiv mai puțin ambițios, de doar 20%, nu 30%, pentru că s-ar putea ca până la urmă și prețul cărbunelui să crească. În al doilea rând, În ce privește uh, depozitarea um, carbonului, se pare că ne respectăm într-un fel proiectele. De fapt, uh, uh, cred că încălzirea globală s-ar putea la un moment dat să fie de 6 grade dacă nu ne atingem obiectivele. Dar trebuie să ne gândim și câte bine vor putea să funcționeze până în 2020 în cadrul acestui proces. Pentru că 69 uh, de miliarde uh, din uh, fondurile Uniunii Europene ar însemna costurile. De fapt, planul de acțiune de captare și stocare a carbonului ar trebui să poată să se realizeze. În ce privește autovehiculele, ă, cred că s-au făcut ă, progrese substanțiale de către industrie în ultima vreme, reducere cu 20% a emisiilor de dioxid de carbon. Dar îmi pare rău când aud că ambițiile legiuitorilor ă, nu sunt atât de înalte pe cât păreau a fi Inginerii au desfășurat o activitate spectaculoasă, dar cred că și noi am putea să facem mai mult. În Dumneavoastră, în ce privește autovehiculele, ați făcut o propunere legislativă iar uh, nouă ni s-a spus că uh, emisiile de biosid de uh, carbon ar putea să fie scăzute pe kilometru. Eu cred că ar putea să fie de 108 de eh, miligrame pe kilometru. Nu știu dacă s-au făcut progrese în acest sens, dar oricum dacă aveți informații noi, vă rog să ni le furnizați. Mulțumesc, Chris. Iar acum din partea verzilor Bas Aishot. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și doamnei comisar pentru răbdarea arătată înainte de a trece la discutarea acestor probleme. Am câteva întrebări scurte. În ce privește ETS-ul, comercializarea certificatelor de emisii? Există o majoritate în această comisie în uh, favoarea acestei comercializări. Dar dumneavoastră vorbiți despre modificări în licitații și, de asemenea, în foaia de parcurs. Da, în cazul acesta, uh, la un moment dat, uh, se va putea vorbi și despre o renunțare la aceste demersuri. Deci, eu cred că există o serie întreagă de piețe care spun că o schimbare a acestui profil timp nu va da semnalul dorit în ce privește politicile europene în acest domeniu. Deci, dacă ne puteți spune părerea dumneavoastră. După aceea, ETS-ul în domeniul aviației. Am primit informații din partea Chinei că încearcă și ei să uh, impună o impozitare a poluării de către aviație. Există oare măsuri echivalente care ar putea să influențeze într-un fel discuțiile legate de ETS în domeniul aviației și după aceea bioxidul de carbon, emisiile autovehiculele. Sigur sunt importante, dar este foarte important să existe și o etichetare și o informare corespunzătoare pentru consumatori în legătură cu uh, gazele uh, pe care autovehiculele le uh, emană astfel încât consumatorii să poată să obțină informațiile corecte. Și în ultimul rând, Rio Plus 20. Sigur, uh, s-a spus la Durban că succesul Uniunii Europene a fost uh, un, succes în încercarea de încheiere de alianțe cu alte state. Ce am putea noi uh, să sperăm din acest punct de vedere de la Rio Plus 20 în privința acestor alianțe care ar putea să fie fortificate. Mulțumesc foarte mult, deci am încheiat acum runda coordonatorilor din partea grupurilor și dăm cuvântul doamnei comisar. În, e... Mulțumesc. În primul rând, lui Richard uh, Zeber, uh, tre- ieșirea din FCAS. Uh, ce am văzut noi este că dacă ieșim în etape din anumite lucruri, trebuie să existe o alternativă durabilă. Și, drept urmare, vom face progrese uh, mai încete decât dacă facem un phasing down. Încercăm să ne uităm la strategia de phasing down pentru că avantajul ar fi că se poate începe imediat, nu trebuie să aștepți ca să aștepți o alternativă adecvată. Până la urma urmei, rezultatul cel mai bun pentru mediu este mai degrabă un phasing down decât un phasing out. Ați întrebat mulți despre aviație. Și această nouă inițiativă chineză. Ministerul uh, chinez a pus pe site un nou tip de taxă și au spus că vor cheltui banii din această taxă pentru măsuri în domeniul climatic. Am solicitat delegației noastre de la Beijing să vadă dacă sunt măsuri um, echivalente. S-ar putea să nu fie cazul, dar analizăm pentru că ni s-a părut uh, interesant uh, um, ceea ce au scris uh, ei pe site. În ceea ce privește Statele Unite, dacă există vreo, vreun progres, m-a întrebat Richard. Aș spune că există dorința de a avea un dialog și există dorința de a nu uh, înrăutăți lucrurile uh, prin cine știe ce anunțuri. Eu m-am întâlnit cu secretarul de transport, uh, s-au făcut, am avut contacte noi, discuții. Există un dialog uh, substanțial, însă el se Uh, este mai mult despre ICAO, dar nu, e, nu au spus, da, suntem pentru un, uh, un uh, acord mondial. Dacă ei au aceeași poziție din 1997, nu vom obține o, un, un progres în ICAO. Trebuie să vedem dacă vor vrea să facă o nouă mișcare. Am văzut un articol în Rolling Stone uh, cu președintele Obama și se referă și la provocările în domeniul uh, climatic și spune că ar trebui să facem mai mult. Sunt de acord. Să vedem dacă poate exista o, ceva nou, pentru că ceea ce facem noi în aviație este un, o cale bună de a face acord. Dacă am obține un acord la ICAO, nimeni n-ar fi mai fericit. Uh, DG Move uh, lucrează foarte mult la asta, serviciile noastre, serviciul de acțiune externă fac foarte mult pentru a explica și altor parteneri care este miza aici și sper că uh, lumea începe să înțeleagă. V-ați uh, menționat, ați menționat și așa numitul set aside um, emis, uh, certificatele uh, puse deoparte. De ce analizăm acum acest uh, profil? Este mult mai ușor să obținem asta decât să deschidem directiva și să schimbăm lucruri acolo. Profilul de licitație. Aici putem prezenta ceva Comisiei pentru Schimbări Climatice și nu este nevoie de unanimitate. Primul lucru pe ca- este primul lucru pe care îl poți face relativ rapid. Orice altceva va dura mai mult. Ce sugerăm noi acum cu profilul de licitație nu înseamnă că nu ne uităm și la celelalte variante. Tocmai îi spuneam președintelui despre discuția de joia trecută. A fost o discuție foarte constructivă în care am înțeles că foarte multe state membre înțeleg că discuția despre ceea ce vine după 2020 este foarte importantă. Vă recomand să mergeți pe uh, webpage-ul, pe pagina internet a președinției daneze. Ne-au prezentat uh, Uh, videouri, uh, imagini cu uh, director general de la Shell, de la Elstrom și de la, alte, și de la Business Europe și de la alte mari companii și toți spun în aceste declarații video ministrilor vă rugăm, uitați-vă de acum la 2030. Pentru noi, în industrie, 2020 este mâine. Noi deja facem strategii pentru după 2020 și avem nevoie de previzibilitate. Și ar fi interesant să lucrați și dumneavoastră la asta. Știm cu toții că există o foaie de parcurs, discuții în Consiliu și așa mai departe. Există provocări, dar statele membre înțeleg de ce și industria ne uh, solicită să mergem dincolo de 2020. Apoi, discuția referitoare la uh, set aside va reveni, sper, când directiva referitoare la eficiența energetică uh, va fi adoptată și se va ajunge la și se va vedea uh, care este corelarea cu această directivă. Știm care este miza aici, cât este dificil, dificil cu statele membre, cât de dificil este în, con, în contextul directivei referitoare la eficiența energetică, dar eu cred că va fi o bună ocazie. Ați întrebat de asemenea despre atmosfera la comisie, uh, în industrie și așa mai departe. Eu aș spune că la comisie este foarte, foarte clar că politicile climatice, eficiența energetică, energiile regenerabile sunt văzute ca un motor pentru crearea de locuri de muncă în Europa acum când avem nevoie de ele. Și ați văzut uh, săptămâna trecută în comunicarea referitoare la locuri de muncă că au fost identificate trei sectoare care ar putea crea uh, un număr mare de locuri de muncă. Sănătate, TIC și economia ecologică. Și numai pentru uh, economia e- ecologică s-a estimat că am putea crea 6 milioane de locuri de muncă în Europa deșeuri, uh, eficiență energetică, energii regenerabile și așa mai departe. În rândul Comisiei există un acord, uh, un consens că trebuie să jucăm un rol când este vorba de crearea de locuri de muncă și de creștere și de aceea am vrut și ca acest subiect să intre, această uh, temă să intre, să fie inclusă în buget. În industrie, imaginea este diversă, însă uh, eu simt că unele dintre organizațiile, că și în interiorul unor organizații din industrie există uh, discuții uh, vii. Pierdem locuri de muncă în multe uh, domenii, dar unul dintre cel mai rezistent uh, sector în Europa au fost locurile de muncă din, uh, econo- din sectorul economiei ecologice și asta este ceva ceea ce am ce am putut vedea 2008 uh, până în 2010. Și președintele Barroso a spus asta în uh, summitul din uh, octombrie. Linda, uh, sturile bituminoase, sunt de acord. Nu este suficient să vorbești despre politici climatice, ci trebuie să și iei deciziile necesare. Știm cu toții că există uh, provocări în a, a Um, convinge toate statele membre în acest sens. Înainte să mergem la nivelul următor, dorim să avem o poziție um, susținută de o evaluare de impact. Și asta facem pentru a avea o propunere, să alegem miniștri, astfel încât să vedem că nu este ceva uh, drăguț uh, pe care ni-l dorim pentru că ar fi drăguț să-l avem. Este ceva foarte important. Chris Davis am văzut și eu uh, ceea ce spuneai tu referitor la Bloomberg uh, veniturile din licitație, când miniștrii vor discuta ETS, uh, știu că există ministere care depind de venituri din acest sistem de, de comercializare a certificatelor de emisii. Cred că um, Există o conștientizare din ce în ce mai mare în acest domeniu. În ceea ce privește captarea și stocarea carbonului, un singur lucru. Cred că uh, avem proiectele, nu sunt atâția bani, după cum spuneați, uh, cum am, cum am fi așteptat dacă prețul tonei de carbon ar fi fost mai mare, dar avem nevoie ca toate statele membre interesate să își definească prioritățile în diferitele proiecte. Asta este foarte important, uh, că statele membre care ar putea avea uh, proiecte să coinvestească. Sunt de acord, este o tehnologie, nu este singura tehnologie, dar este o tehnologie importantă uh, în care reușim să vedem demonstrații în Europa. În ceea ce privește automobilele, am uh, preluat ceea ce ați spus cu privire la cele 230 sau 180 de grame de CO2 pe kilometru. Vă spun, pentru producătorii de automobile, 220 este foarte apropiat de ceea ce pregătesc ei când dezvoltă mașini. Deci am putea să uh, tăiem 95 de grame și apoi am putea să ne dedicăm energiile pentru a vedea ce obținem după 2020. Am, am optat pentru o abordare pe două etape. Etichetarea, da. Lucrez la o inicia inițiativă cu privire la etichetare. Trebuie să vă spun că după 2 ani și jumătate în această poziție nu înțeleg de ce a fost așa un subiect controversat în mandatul trecut. Cred că este foarte important ca inițiativele Uniunii Europene să fie logice pentru cetățeni, să vadă uh, unde intervenim noi și să le facilităm alegerea. Nu înțeleg de ce este atât de controversat. Eu cred că este posibil totuși să facem ceva în acest sens. Iar apoi, în ceea ce privește statele OASIS și LDC, voi discuta acest aspect cu colegii mei mâine de aceea, pe 7 și 8 mai, la discuție, am invitat și aceste state. Sper că după ce vom fi discutat, vom fi terminat discuțiile pe 8 mai seara, vom avea o idee să spunem, da, trebuie să fie 3-4 subiecte pe care lucrăm împreună. LDC, statele Oasis, Uniunea Europeană și alte forțe care sunt ambițioase astfel încât să obținem rezultate la Rio. Dacă este vorba de întreaga ordine de zi de la Rio, nu putem căde de acord asupra tot, dar poate că putem să obținem anumite rezultate foarte concrete în care să ne aliem. Și de aceea am, am invitat aceste state la această reuniune. Mulțumesc, Coni, pentru prima rundă. Ai spus că trebuie să pleci la 16 și 15. Mai putem avea o a doua rundă? Am Karl-Heinz Florenz pe listă, Jolainen, Criton Arsenis, Judith Merkis, Jorgensen și domnul Prodi. Nu va fi timp să răspundem la toate aceste întrebări, spune doamna comisar. Bun, Începem cu eu. Eu te rog pe scurt, astfel încât toți colegii să poată lua cuvântul. După aceea, doamna comisar va trebui să plece. Mulțumesc, pe scurt. Mi se pare că avem o renaștere a energiilor fosile, dacă ne uităm cum uh, gazul și petrolul de șist sunt exploatate la nivel mondial. Este ceva care nu ne convine în politica climatică. Nu știu ce putem face împotriva asta, însă procedura de fracturare hidraulică în uh, Statele Unite și în alte țări este foarte avansată. Apoi, Polonia. Am văzut uh, documentul cu privire la ETS. Întrebarea este uh, ce putem face pentru a ajuta Polonia. Mulțumesc eu pentru că ai fost succint, Criton Arsenis. Uh, Mulțumesc foarte scurt. La Durban am spus că am vrea să vedem foaia de parcurs din partea țărilor în dezvoltare. Am primit, dar există doar angajamente politice, nu modificări aduse protocolului Kyoto. Și cred că acesta este momentul, anul adevărului pentru Kyoto și alianțele noastre. Este gata Uniunea Europeană să se angajeze la amendamente pentru protocolul de la Kyoto, protocolul Qatar, care sunt strategiile, cum trebuie să evolueze lucrurile și au existat plângeri din partea alianților noștri cu privire la faptul că nu am dat uh, propuneri cu modificări. Doamna Gardini, acum. Vreau să mă întorc puțin la sistemul ETS. Am înțeles că se va întâmpla ceva, dar n-am înțeles clar în ce direcție se va îndrepta comisia. Fiindcă, evident, dacă una dintre ipoteze este să se blocheze o parte de cote, întrebarea este ce o să se întâmple cu ele, unde o să ajungă. Și aș vrea de asemenea să știu ce intenționați să faceți pentru a proteja industriile producătoare din Europa pentru a le proteja de riscul relocării emisiilor de carbon. Thank you, Commissioner, and thank you for your extensive overview. Judith Merkis. Mulțumesc, doamnă comisar, vă mulțumim pentru această prezentare detaliată. Am două întrebări cu privire la transparență și solicitarea de uh, aplicări pentru alocări libere pentru monitorizarea energiei într-o serie de state membre, mă refer la Polonia în special. Uh, am avut un funcționar al comisiei cu 5 săptămâni în urmă care a venit în comisia ENVI și am cerut acces la aceste solicitări și încă nu am avut ocazia să facem acest lucru și aș vrea să vă rog să-mi spuneți când le putem vedea și mai ales când poate să le vadă și publicul aceste solicitări. Sorry, And one other very, uh... Și mai am o întrebare concretă referitoare la neutralitatea carbonului pentru biomasă. Normele contabile actuale nu fac diferențierea între reziduri de lemn și uh, biomasă mai durabilă. Ambele sunt considerate a fi neutre din punct de vedere a emisiilor de carbon, fără să se ia în considerare timpuri de recuperare. Veți modifica acest lucru? Mulțumim, Vitorio Prodi, acum. Dar foarte scurt, vă rog. Mulțumesc, doamnă comisar. Întâi de toate, aș vrea să vă rog să ne spuneți dacă, după părerea dumneavoastră, se poate ca Statele Unite să ratifice uh, protocolul de la Kyoto și, evident, cred că acest lucru este puțin probabil. Și atunci vă întreb, s-ar putea găsi, s-ar putea ajunge la acorduri care să facă o interfață între programul nostru și cel al Statelor Unite? Și în al doilea rând, hotărârea Chinei din această perspectivă, am putea spune că avem de-a face cu un program care să poată aibă, avea o legătură într-un fel sau altul cu ETS? Mulțumim și acum, doamna comisar, dacă ne poate răspunde. Foarte scurt, în ceea ce privește gazele de șist, încercăm să vedem și sunt multe servicii implicate în acest exercițiu, încercăm deci să vedem dacă legislația pentru mediu pe care o avem în Europa este potrivită sau dacă ar trebui să avem uh, niște dispoziții speciale care țin de fracturarea hidraulică și gazele de șist. Ați întrebat cum putem ajuta Polonia să deblocheze situația în care se află? După părerea mea, Polonia dorește să evolueze din perspectiva eficienței energetice fiindcă importă gaz din Rusia, dar și cărbune, chiar în cantități foarte mari. Uneori tindem să uităm acest lucru. Și cred că există o conștientizare tot mai mare a eficienței energetice și vicepreședintele lor a susținut foarte ferm implicarea în eficiența energetică. Deci asta ar fi o cale de urmat și, sincer, Trebuie să spunem că am avut săptămâna trecută o întâlnire foarte constructivă pe acest subiect și Polonia sprijină uh, sistemul ETS. Deci cred că ar trebui să fim foarte atenți și să nu exagerăm provocările. Criton Arsenes, protocolul de la Kyoto. Da, există acest schimb între îndeplinirea acesta stabilit la Durban um, cu ambele viteze. Nu toată lumea a reușit să facă acest lucru dar suntem gata să ne angajăm pentru a doua perioadă de angajament la Doha. Ne-ați întrebat dacă există plângeri din partea statelor terțe. Sigur că ei doresc să existe o ratificare imediată, dar pe de altă parte vreau să vă spun că, după părerea mea, ei înțeleg foarte bine că Există un echilibru care trebuie atins între ceea ce facem noi și cum putem menține presiunea asupra celorlalți să-și îndeplinească obiectivele și de asemenea ce trebuie să avem pentru 2015. A spus apoi o întrebare dar cred că poate ar fi o idee bună să trimitem un document pe aceste diferite opțiuni. E vorba de chestiuni tehnice, complicate, nu se blochează, nu se îngheață aceste alocări, dar dacă nu modificăm lucrurile conform regulamentului actual, am ajunge la un număr așa de mare de alocări în 2013 și 2014 și un număr foarte mic au ajuns pe piață sau vor ajunge pe piață și de aceea ne-am gândit că poate ar fi mai bine să existe mai puține alocări în primii ani și apoi să ajungă pe piață odată ce s-a adunat un număr suficient. Companiile pot să își depună la bancă, să spunem, aceste alocări. Într-un sistem normal de piață, producția și prețurile cresc după ce ieșim din criză și după aceea ajung la un nivel normal. Și acest lucru este permis datorită acestui sistem, să spunem, în care se păstrează uh, de economisire a locațiilor. Cam asta a fost uh, ideea cu aceste provocări ne confruntăm și cred că ar trebui să ne gândim dacă nu e prea riscant să supraîncărcăm piața cu un număr prea mare de alocări, fiindcă asta duce la scăderea prețului. Asta este clar. Asta în primul rând și apoi schimbări structurale pentru care e nevoie de mai mult timp. Aici e nevoie de alte discuții și va trebui să intrăm în detalii și cu statele membre și alocăm diferitele opțiuni. Și întrebarea referitoare la biomasă. Există criteriul durabilității, se lucrează la aceasta, la DG Energy și am făcut această propunere lui LUCEF care va încerca să stabilească cum putem utiliza mai durabil biomasa. În ceea ce privește alocările libere, statele membre sunt cele care vor alege dacă fac public ce au solicitat sau nu. Noi încurajăm statele membre să facă acest lucru, informații și multe state membre au făcut acest lucru, altele au ales să nu o facă, fiindcă au spus că vor să um, protejeze informațiile pentru companiile lor energetice, dar ele aleg. Noi însă le încurajăm să publice informațiile, dar nu le putem forța. Și domnule Prodi, Prima parte a întrebării am înțeles-o, dacă uh, SUA va semna Kyoto, nu, evident, dar cred că acum ar trebui să lucrăm la viitorul regim, să ne asigurăm că toată lumea participă. Îmi pare rău că a trebuit să dau răspunsuri așa scurte, dar trebuie să merg uh, în altă parte și va fi foarte rău dacă ajung târziu. Mulțumesc pentru acest schimb de opinii. Sunt foarte impresionat de acest maraton pe care îl parcurgeți dumneavoastră. Cred că dați dovadă de o sursă inepuizabilă de energie în această luptă pentru politicile de mediu europene. Sunteți foarte activă și o să vă bucurați de sprijinul nostru pentru viitoarele activități, legislație, ETS-ul, care ar putea fi un blocaj Continuați în același mod și îmi cer scuze că am început puțin mai târziu. Și continuăm acum în uh, punctele noastre de pe ordinea de zi cu punctul 24, transpunerea strategiei tematice pentru protecția solului și măsuri aflate în derulare. Și vă propun să procedăm în felul următor. În primul rând să dăm cuvântul Comisiei și după aceea să uh, înceapă dezbaterea noastră. Vă rog, Comisia. Good afternoon, Mr. Chairman. Bună ziua, domnule președinte. Șeful meu de unitate ar fi trebuit să participe, dar voi începe eu. Vă mulțumesc pentru ocazia pe care ne oferiți să vă prezentăm raportul privind implementarea strategiei specifice în acest domeniu. Această strategie a fost adoptată cu 5 ani în urmă și prin ea Comisia dorește acum să prezinte o actualizare a inițiativei, să vă prezentăm progresele înregistrate și, de asemenea, lacunele în ce privește protecția solului în Uniunea Europeană. Această politică a fost însoțită de un raport tehnic din partea Centrului Mixt al Comisiei Europene, care uh, prezintă informații detaliate privind uh, starea solului în Europa, în măsura în care dispunem de date, pentru că nu este cazul în toate situațiile. Din păcate, degradarea solului continuă în Europa. Pierdem uh, terenuri datorită dezvoltării urbane și uh, a extinderii infrastructurii, dar Uh, probabil că 275 de uh, hectare se pierd datorită dezvoltării urbane pe zi. Asta înseamnă mai mult de 1000 de kilometri pătrați pe an. Și asta, uh, până la urmă, este o suprafață de dimensiunile Ciprului și uh, de asemenea uh, la zece ani odată este un teren arabil de dimensiunile țărilor de jos pe care le pierdem. Deci um, problema este mare. Iar în ce privește eroziunea solului, există milioane de kilometri pătrați care sunt uh, afectați în Europa de eroziunea solului și uh, Există probleme prin salinizarea solului, biodiversitatea este amenințată și să ne gândim că, de fapt, un sfert din biodiversitate se poate pierde prin acest, acest fenomen. Probabil că 3 milioane de uh, regiuni contaminate în Europa uh, vor exista, ceea ce înseamnă un risc serios pentru mediul înconjurător. Contaminarea solului reduce posibilitatea de a produce alimente și costurile globale ar fi de 38 de miliarde de euro pe an datorită degradării solului. În Marea Britanie, eroziunea solului eh, poate să coste 53 de milioane pe an. Deci nu mai este o chestiune doar de protecția mediului înconjurător, ci înseamnă și o povară financiară uriașă pentru societatea noastră. Analiza efectuată de comisie în 2006 nu diferă mult de ceea ce uh, aflăm din analizele actualizate până astăzi. Tocmai de aceea să facem uh, propuneri în ce privește directiva privind protecția solului într-o uh, manieră durabilă. A existat o primă lectură în 2007 în Parlament, iar noi acum Uh, ne-am angajat în discuții cu Consiliul, încercând să depășim o minoritate care blochează acest uh, proiect. Există patru piloni, um, dorim să sporim conștientizarea, să uh, introducem în alte politici demersurile de protecție a solului. Oricum, aceste proiecte devin din ce în ce mai importante. În ce privește ceea ce a întreprins Comisia până acum pentru a integra proiectele de protecție a solului în alte proiecte, de pildă în politica agrară comună, dorim să stabilim niște standarde pentru protecția materiei organice, um, Uh, și să le legăm de aspectele legate de prevenirea schimbărilor climatice dorim o îmbunătățire a managementului solului, uh, inclusiv în activitatea agricolă și cea forestieră. În ultimul rând, înverzirea primului pilon din politica agricolă comună propusă de comisie, sperăm că va fi implementată și prin aprobarea colegiuitorilor, pentru că asta va duce la o îmbunătățire a situației și o stabilire a eroziunii solului. O evoluție în ultimii cinci ani a fost și adoptarea directivei privind emisiile industriale, care introduce prevederi uh, um, legate de garanțiile pe care uh, trebuie să le furnizeze industria atunci când este vorba de noi instalații industriale, astfel încât solul să nu fie polua. Altfel, în caz de poluare, se aplică principiul poluatorul plătește. Deci uh, există și domenii care nu vor fi acoperite de această directivă și um, un al treilea element în ce privește integrarea se poate garanta prin politica de coeziune uh, pentru uh, remedierea regiunilor contaminate și uh, în perioada 2007-2010 au fost puși la dispoziție 3 miliarde de euro în acest scop și această politică va continua pentru regenerarea solului în perioada următoare. Aș vrea să subliniez și trei aspecte care sunt de importanță deosebită, uh, care decurg din acest raport. Spuneam de la început că nu dispunem de suficiente date, de suficiente informații pentru a evolua pe deplin situația în ce privește evoluția solului, respectiv fenomenele de degradare a solului pe plan european. Deci, ă, noi trebuie să facem investigații din acest punct de vedere în anumite intervale pentru a ă, strânge informații. După aceea, problemele legate de ă, administrarea terenurilor, suprafețele. Spuneam care sunt uh, problemele legate de degradare în comparația cu dimensiunea Ciprului. În fel de parcurs uh, din 2010 pentru o Europa care să uh, utilizeze resursele eficiente, se prevede că până în 2020 politicile noastre trebuie să respecte prevederile, de altfel există și previziuni până în 2050 în ce privește utilizarea terenurilor. Există și un uh, document care uh, conține linii directoare în baza celor mai bune practici pentru ca autoritățile locale să uh, poată să aplice un management de utilizare durabilă a terenurilor. Mai există și uh, proiectele legate de Rio Plus 20. În raportul nostru. Vorbim și despre creșterea demografică, ceea ce înseamnă și un consum suplimentar. De asemenea, utilizarea biomasei în uh, uh, sectorul energetic și care de asemenea pot să ducă până la urmă la o degradare a solului. Sunt aspecte importante pentru noi, pentru că inclusiv echilibrul geopolitic uh, trebuie avut în vedere în această politică. Dar, de asemenea, noi vom deveni din ce în ce mai dependenți uh, de uh, resursele noastre în interiorul Uniunii Europene dacă, la un moment dat, se va ajunge la 9 miliarde de uh, indivizi care vor popula planeta. Deci, ă, la reuniunea la nivel înalt Rio plus 20, această chestiune a utilizării solului și degradării solului va trebui să fie unul din elementele esențiale în care sperăm să obținem rezultate și noi propunem ca lumea întreagă să să uh, se angajeze la o rată de 0% uh, degradare a solului. Pentru că trebuie să atragem atenția uh, pe plan mondial în ce privește resursele care se bazează pe calitatea solului la modul general pe plan global. Și în încheiere puțină publicitate din partea noastră. Pe 10 și 11 mai, deci peste 3 săptămâni, vom organiza o conferință privind uh, remedierea, îmbunătățirea calității solului. Acestea uh, va trata toate subiectele pe care eu le-am menționat. Sunteți cu toții invitați să participați. Conferința se va încheia cu o discuție tip panel. Uh, comisarii Potocnic și Cioloș, dar și reprezentanța ai Comitetului Regiunilor, secretarul general de la Copacoce, ca și uh, alți uh, membri, sperăm și din partea comisiei dumneavoastră, vor participa. Mulțumesc, mulțumesc pentru această introducere și am acum trei vorbitori pe lista mea, Karl-Heinz Florenz, doamna Hauk și după aceea Vittorio Prodi. Te rog, Karl-Heinz. Mulțumesc foarte mult. Când m-am decis cu mulți ani în urmă să uh, candidez pentru instituțiile europene și nu pentru Bundestagul din uh, Germania. Uh, un sol sănătos, un aer sănătos uh, erau principiile pentru care doream să mă angajez. Dar acum, dacă mm, uh, aud ceea ce spun reprezentanții Comisiei, uh, parcă mi se face frică. Toate aceste chestiuni uh, care le-au menționat și care se petrec în privința calității solului um, se derulează sub un semn negativ. Deci este vorba de fapt despre Europa. Avem o directivă privind protecția plantelor avem reglementări legate de calitatea solului, avem o serie întreagă de verificări ale compatibilității cu mediul înconjurător la care ați participat și dumneavoastră cu ani în urmă. Dar v-aș ruga, dați-ne un răspuns concret. Ce faceți dumneavoastră cu implementarea acestea? Ce faceți în ce privește protecția uh, fitosanitară? Nimic. Ce faceți în legătură cu compatibilitatea față de mediu? Nici măcar nu ați uh, definit corect ceea ce înseamnă o activitate care să uh, protejeze mediul uh, în țara mea trebuie să faci o simulare a celor patru anotimpuri ca să faci această definiție. Deci 10-15 reglementări aș putea să vă menționez care se ocupă de protecția solului. Nu vreau să renunț la niciuna din ele, dar aș dori ca ele în sfârșit să dea rezultate, să poată fi aplicate. Pentru ca astfel să putem să-i pedepsim pe cei care păcătuiesc teribil în ce privește poluarea solului și a mediului în înconjurător. Și dacă uh, nici măcar nu se pot verifica aplicările uh, fiecărei directive în parte și comisarul Potocnic spune că nu are suficient personal pentru asta, atunci cu atât mai mult o directivă cadru nu va putea să fie respectată. Norocul meu este că familia mea de mulți ani uh, practică agricultură pe teren propriu. Și uh, pământul meu însă nu s-a putut niciodată sustrage controlului autorităților din landul meu, Renania de Nord-Vestfalia. Și uh, vreau să vă spun și uh, de ce dumneavoastră veți întâmpina rezistență. Este foarte simplu. Pentru că odată și odată uh, Europa, veți ajunge să împărțiți solul din Europa în clase teren bun, teren mai prost, teren poluat. În fine, E bine, veți spune că ajungem în rubrica uh, solului poluat și după aceea se va uh, face un transfer de bani pentru care nu veți mai obține o majoritate. Eu cred că în sfârșit poluatorii, într-adevăr, vor trebui să fie puși la plată. Pentru că eu mă voi opri opune demersurilor dumneavoastră. Comisarul dumneavoastră este decepționat de mine. Eu sunt foarte interesat ca în statele membre să se aplice reguli. Da Strategia eh, este corectă, dar dacă directiva își ratează până la urmă scopul pentru că nu este aplicată, nu veți putea pune lucrurile în mișcare. Va trebui ca odată și odată directiva privind eh, protecția plantelor, care de fapt este în vigoare de 10 ani, să fie aplicată, să verificați cum se aplică ea. Pentru că eu știu că și la granița cu Belgia și cu țările de jos se folosesc substanțe care de mulți ani sunt interzise. Deci găsim uh, rezidurile acestor substanțe interzise în sol. De ce nu controlați mai bine? De ce nu ajung în închisoare cei care poluează? wollte das auch vortragen im, äh, Verzeihung, das habe ich vergessen, im... scuze, am mai uitat. Am uitat, uh, Ania Weisger este expert aici și cu siguranță ar fi putut să uh, prezinte situația într-un mod mult mai concret și mai uh, obiectiv. Mulțumesc, acum Iuta Haug, iar apoi Vittorio Prodi. Mulțumesc! protecția solului și directiva referitoare la protecția solului. Și când ascultăm Comisia și pe Carl Hans Florenz, și am, când ai participat și în discuția din 2006-2007, ai un deja vu. Și am mai avut deja vu Și cred că nu sunt singura care a primit din partea Asociației Fermierilor Germani o foaie de hârtie față verso pe care ei au scris informație sau informare. Nu știu dacă v-ați uitat la această foaie de hârtie, dar este exact aceeași argumentație ca și în urmă cu 5-6 ani. Nu au învățat nimic în plus. Este același reflex, uh, respectiv plecat de pe tarlaua noastră, nu trebuie să se întâmple nimic la nivel european și în același timp își uh, repetă reclamațiile față de propunerea de directiva a Comisiei. Nicăieri nu se menționează faptul că Parlamentul European în primă lectură a făcut o propunere minunată care a pus, a întors pe dos uh, uh, propunerea comisiei și am reușit să convingem toate grupurile politice în acest... Uh, și am reușit să creăm controverse, de fapt, în fiecare grup uh, politic. Dar până la urmă au fost suficienți oameni care au fost pentru această directivă. Deci ceea ce ne trimite Asociația Germană a Fermierilor făcând, spunându-ne că pe 26 aprilie vom avea o discuție și să luăm în considerare uh, poziția sa, iată, Karl Heinz a prezentat poziția agricultorilor suficient. Dar să numești asta informare? Nu, este inducere în eroare. Și eu nu voi mai vorbi cu nimeni care nu înțelege în sfârșit că Parlamentul European este legiuitor și nu Comisia. Și că noi am făcut o propunere bună în prima lectură. Și cred că mai putem să mai semnăm și să mai sprijinim odată fiecare propoziție pe care am adoptat-o atunci. Iar Consiliul trebuie să ajungă în sfârșit în, uh, la, un, la o poziție comună, astfel încât să putem merge în sfârșit la a doua lectură. Al doilea punct, și iarăși mă voi referi la comisie, dacă am auzit bine, sunt, recunosc, nici nu mai știu uh, ce, ce limba a vorbit reprezentantul comisiei, dar mi s-a spus că ar exista probleme cu situația referitoare la date. Dar ce am făcut în tot acest timp? Mulți, vă rog, plătim pentru GMS, avem o agenție europeană de mediu, și, așa cum văd eu, situația este o, o agenție extraordinară, au făcut o treabă foarte bună, uh, furnizează foarte multe informații. Ce îi lipsește? Care informații îi lipsesc comisiei? Uh, acum vor să, uh, să dea vina pe alții numai pentru că ei n-au făcut nimic atâta timp? Mulțumesc, Iuta Haug are acum cuvântul uh, domnul Prodi care a fost raportor pe strategia tematică a Parlamentului European. În efect, Mulțumesc, domnule președinte. De fapt, ne-au mai rămas niște socoteli cu solul, pentru că, exact așa cum a spus doamna Iuta Hauk, am făcut o treabă bună, toți împreună, pot chiar spune asta. Și vreau să subliniez că uh, respectiva muncă încă mai este valabilă, ba mai mult, avem confirmări suplimentare, avem date pentru ceea ce privește rolul solului în emisiile de gaze cu efect de seră. Prin urmare, evident, solul este o resursă fixă, însă aceste aspecte care ne privește pe toți, atât din perspectiva emisiilor de gaze cu efecte de seră, cât și din perspectiva solului ca resursă limitată, deci din aceste perspective, pe toți ar trebui să ne intereseze. Și e clar că nu dorim să forțăm statele membre pe toate aceste aspecte care țin de destinația solului. Dar există totuși niște criterii generale care trebuie aplicate. Resursa este limitată și trebuie să ne asigurăm că este exploatată la nivelul maxim de eficiență. Resursa aceasta, solul, conține de două ori mai mult carbon decât în atmosferă. Prin urmare, e un lucru de avut în vedere în ceea ce privește echilibrul general. Asta în primul rând. În al doilea rând, există și problema emisiilor de protoxid de azot din sol, care este de sute de ori mai eficient decât anhidrida carbonică în ceea ce privește efectul de presiune radioactivă. Încă o dată, deci problema asta este relevată pentru noi toți. Sigur, trebuie respectată poziția statelor membre, pentru că este clar că există aspecte care țin de sol și care trebuie să fie la latitudinea statelor membre. Ne-am luptat pe toate lucrurile care țin de GMS. Am încercat să obținem toate datele referitoare la sol și mă refer la uh, stratul vegetativ, umiditatea, emisiile de gaze cu efecte de seră și ne-am gândit la uh, situația izvoarelor intense și din partea GMS ne așteptăm la toate aceste informații. Vorbim despre instrumente esențiale pentru situația solului și a gazelor cu efect de seră, a emisiei de gaze. De aceea nu putem abandona această luptă pentru a ne asigura că se acordă atenție și acestui subiect. Vorbim despre o infrastructură indispensabilă pentru politica noastră privind gazele cu efect de seră. Sper să putem relua această discuție și să vorbim și despre stimulentele care pot fi oferite pentru bonificarea solurilor contaminate. Încă o dată, trebuie să înțelegem că solul este o resursă limitată și toată lumea trebuie să înțeleagă că trebuie să facem aceste eforturi pentru a curăța uh, solurile contaminate ca să fie din nou uh, productive. Asta am introdus în documentul meu. Am discutat la nivelul grupului de lucru, de nivel înalt, privind adaptările la schimbările climatice, despre modul în care solul este un bun care trebuie să se bucure de o întreținere constantă din partea noastră. Trebuie să ne asigurăm că apa de ploaie este conservată cât mai mult timp posibil în sol, acolo unde cade, pentru a alimenta pânza freatică. Și impermeabilizarea solurilor urbane trebuie să fie combătută cu o politică specifică de reinjectare a apei în sol pentru a evita tasarea solului. Prin urmare, există o serie de parametri care trebuie avuți în vedere în toate aceste discuții. Am și un exemplu, pentru că am văzut date de curând. În Jakarta există o rată de tasare a solului de 10 ori mai mare decât rata de um, creștere a nivelului mării. Deci vedeți cât de importante sunt toate chestiunile care țin de sol și cu atât mai mult în cazul unui oraș cum este Veneția. Și toate ne duc la aceeași concluzie. Solul este important. Prin urmare, solul trebuie să fie păstrat la nivelul la care um, contribuie la maxim la bunăstarea colectivă și cred că putem să asigurăm statele membre că nu vor fi forțate, nu, va, nu se va impune nimic asupra politicilor lor din acest domeniu, ci doar că sunt niște aspecte generale relevante pentru noi toți care vrem să combatem schimbările climatice. Și vreau să vă reamintesc dezastrele de la uh, Genova și despre alte uh, regiuni învecinate care sunt cauzate tocmai de faptul că solurile nu au fost întreținute în mod corespunzător. Trebuie deci toate aceste lucruri să fie conștientizate, introduse în acel document și trebuie să avem cu toții această abordare comună în ceea ce privește solul, începând cu statele membre, pentru că, încă o dată, e o resursă în care trebuie să investim. Da merkt man noch die Erfahrung. Da merkt man noch die Erfahrung. Iată așa, vedem uh, experiența raportorului uh, și cât de intens s-a ocupat el de acest subiect. Urmează colega Belie. Vă rog. Merci, Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, în 2006 eu nu eram aici în momentul în care au avut loc discuțiile referitoare la proiectul de directivă privind solurile, însă în 2008 am fost aici. Eram, de fapt, în Ministerul Mediului. A avut loc atunci un exercițiu democratic și am trăit în direct poziția ministrului mediului care a venit și n-a avut curajul să ne spună că în Consiliu s-a opus directivei. În zilele următoare am aflat că Franța s-a abținut de la vot, deci nu a votat împotrivă, dar a participat la constituirea acestei minorități în care a blocat proiectul și sper că peste câteva săptămâni, având în vedere situația pe care o traversează Franța în funcție de rezultatele electorale, sper deci că vom reuși să redevenim um, un factor motor în acest dosar și să uh, dăm din nou greutate în politica de mediu și solului, la fel cum facem în cazul uh, apei și aerului. N-am primit uh, ultima scrisoare, ultimul act de lobby din partea agricultorilor din Germania, însă am încercat să înțeleg de unde venea această minoritate de blocaj și dincolo de detaliile tehnice cu care se pot confrunta acești agricultori, am înțeles că directiva era ținută o statică din uh, motive mai degrabă politice decât tehnice și practice. Considerau că este o adusă atingere suveranității lor. E adevărat, solul ține de suveranitate, dar dacă avem această abordare, uh, s-ar ajunge la un blocaj total în Uniunea Europeană. Înțeleg care au fost argumentele celor care se opun directivei cadru privind solurile, um, dar um, mi-e foarte greu să fiu de acord cu ele. Putem reproșa statelor membre și actorilor implicați că nu au pus suficient în aplicare regulile existente și Comisiei pentru că nu a exercitat presiuni în mod suficient și nu văd în ce măsură adoptarea unui cadru de reglementare care reia tot ce există în diferitele politici sectoriale, fie că e vorba de lupta împotriva schimbărilor climatice, agricultură, urbanizare și așa mai departe, pentru a avea o politică coerentă și globală uh, pentru protecția solului la nivelul Uniunii Europene, ar încetini sau ar crea o problemă. Din potrivă, eu cred că astăzi putem relansa discuția și putem să obținem o mai mare coerență, un text global care să promoveze o politică de mediu mai bună. Mă refer la angajamente care sunt luate deja de Uniunea Europeană prin instituțiile sale, deci să luăm toate aceste documente și să avem o directivă cadru cu un sens politic și un domeniu de acoperire mult mai larg, cum s-a întâmplat și cu directiva cadru pentru apă și să ne stabilim un calendar, niște obiective pentru acest lucru, să redefinim mizele legate de protecția solului, și să avem discuții care țin uh, de uh, mizele de mediu mai degrabă decât de politicile naționale. Mă bucur că Comisia Europeană nu abandonează lupta pe acest dosar. Cred că se poate baza pe sprijinul Parlamentului European Există discuții, există o mică majoritate și săptămâna trecută raportul de inițiativă pentru cel de-al șaptelea uh, program pentru mediu promovat de Iolainen a votat importanța unui cadru de reglementare pentru sol cu o mică majoritate, e adevărat, fiindcă această dispoziție deci, cum am spus, a fost adoptată cu o majoritate de patru voturi. Dar, totuși, e o majoritate în Parlament și sper că aceasta va putea să ajute Comisia în viitoarele sale activități și fiecare poate să insiste în țara sa pentru a ne asigura că la finele acestui mandat avem o directivă cadru pentru solul. Mulțumesc! Vielen Dank, Sadrin. Mulțumim, doamna Belie. Aș dori acum să-i dau din nou Comisiei cuvântul pentru a răspunde la întrebări și la remarci, iar după aceea dezbaterea se va încheia. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să încep prin a-i mulțumi domnului carl heinz Florenz pentru faptul că a lansat dezbaterea într-un mod atât de implicat și dați-mi voie să mulțumesc tuturor participanților la această dezbatere de asemenea. Aș dori să parcurg intervențiile făcute și să încerc să răspund la, la ele. Primele comentarii au adus un argument puternic pentru subsidiaritate și pentru o mai bună implementare, inspect, inspecții mai bune, monitorizare din partea Comisiei. În ceea ce privește subsidiaritatea, și am auzit asta în mai multe intervenții, propunerea Comisiei, care este valabilă, și orice altă uh, modificare a acestei propuneri se va referi numai la legislația europeană referitoare la sol și nu intenționează sub nicio formă să intre în aspecte ce țin de subsidiaritate. Și cred că Parlamentul, Consiliul și ferme, fermierii germani uh, pot fi liniștiți în această privință. În ceea ce privește implementarea, aș dori să spun din nou că implementarea, în primul rând, este o responsabilitate a statelor membre. Statele membre trebuie să se asigure că legislația europeană este implementată în mod adecvat la fața locului și că, într-o oarecare măsură, Comisia intervine în calitate de gardian al tratatelor și trebuie să intervină când au loc inspecții, monitorizare, măsuri de control. Și când acestea sau când acest tip de măsuri nu sunt luate la nivel național. Nu cunosc să existe solicitări adresate Comisiei de a interveni pe care Comisia să nu le fi urmat. În ceea ce privește datele, a fost a doua intervenție și au existat comentarii conform cărora datele ar existat, că avem GMES pe care l-am plătit, și că ar trebui să obținem date din acest sistem. De fapt, problema este oul și găina. Datele referitoare la legislație nu vor fi cunoscute niciodată comisiei. Iar acesta este încă un motiv pentru care trebuie să ne asigurăm că avem un cadru legislativ european în acest sector. Datele naționale în sine nu sunt comparabile. Există date naționale, în unele state membre sunt foarte uh, cuprinzătoare, foarte fiabile, în alte state membre s-ar putea să, fie mai, să existe mai puține date, însă aceste date nu sunt comparabile pentru că nu au fost uh, colectate și uh, create în același mod. În ceea ce privește cererea adresată Comisiei de a analiza directiva pe care am propus-o în urmă cu câțiva ani și asupra căreia Parlamentului s-a exprimat într-o primă lectură și mulțumesc uh, domnului Prodi pentru că ne-a amintit că există o poziție a Parlamentului European în acest sens. Suntem pregătiți de îndată ce vom vedea că există o posibilitate de a readuce în discuție această propunere, vom analiza toate evoluțiile care au avut loc în această perioadă. Nu ar fi înțelept din partea Comisiei să propună din nou uh, același lucru care a fost propus în urmă cu 5-6 ani. Însă trebuie să ne asigurăm că timpul este potrivit pentru a veni din nou cu o propunere. În acest timp, pot numai să vă spun că suntem încurajați din diferite direcții, chiar și de către aceia care au avut o atitudine mai puțin pozitivă față, această, față de această directivă cadru în urmă cu câțiva ani. Vom avea o conferință în câteva zile Sperăm să putem obține mai multe informații, mai multe poziții. Vor avea loc câteva evenimente în cadrul negocierilor pentru Rio, mai ales uh, care se referă la sol și vom analiza acest subiect la nivel global. Însă solul nu este o, un subiect important numai la nivel uh, internațional, mondial, ci și la nivel european contaminarea solului, impermeabilizarea solului sunt uh, probleme uh, și trebuie să facem ceva în privința lor. Vă mulțumesc! Mulțumim comisiei, mulțumesc colegilor pentru dezbatere, pentru întrebările pe care le-au adresat. Cred că a fost un exercițiu foarte util. Subiectul nu este uh, încheiat. Așteptăm să vedem ce mai vine ultimul punct de pe ordinea de zi, reuniunile următoare, 7, și 8, 7 mai 15, 18, 30, 8 mai 9 până la 12.30. Toată reuniunea a fost transmisă pe internet și poate fi urmărită uh, în mediatecă de la primul punct de pe ordinea de zi până la ultimul. Deci puteți să urmăriți subiectele discutate astăzi. Vă urez tuturor o seară plăcută și pe data viitoare!